comun de a proteja sănătatea cetățenilor din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Am primit o rezoluție pentru a încheia această dezbatere. Se încheie aici dezbaterea, iar votul va avea loc mâine la orele 12. Mâine va, se va relua ședința plenară pe 12 mai de la 9 până la 13 și de la 15 la 17. Ordinea de zi este disponibilă pe site-ul web al Parlamentului. Se suspendă ședința.